15 la 23. Ordinea de zi a fost publicată, este accesibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc